państwa! președinte. Otwieram posiedzenie. madame Herzog, point of order. Bună dimineața tuturor, deschidem ședința. doamnă Herzog, bună dimineața! Domnule președinte, ieri am avut o discuție referitoare la buget și a fost clar pe de durata dezbaterilor că raportul din uh, Comisia ITRE nu a ajuns la secretaria la serviciile competente și am verificat și se pare că raportul a fost trimis în mod corect, dar Mm, s-ar părea că au existat câteva greșeli, câteva erori care au intervenit pe parcurs. Nu știm exact ce s-a întâmplat, însă cel mai important este că raportul nostru, care de fapt a fost baza de discuție pentru discuția tripartită, avea o, o natură diferită. Și de aceea v-aș ruga față de poziția Consiliului, de aceea v-aș ruga să vă asigurați că acest document oficial va fi transmis acolo unde trebuie, la Consiliu și vă rog din suflet să vă asigurați că propunerea Comisiei ITRE, care a fost votată în mod unanim, va ajunge la momentul potrivit la Consiliu. Vă mulțumesc pentru sprijin. Dziękuję, dziękuję koleżance. Thank you very much. Domnul președinte, mulțumesc. What you want. Vom face exact așa cum ne-ați cerut să facem. E nemaipomenit. Iată, începutul discuțiilor noastre de astăzi se anunță promițător. Și trecem acum la primul punct de pe ordinea de zi. E vorba de o dezbatere comună, dezbatere prioritară referitoare la summitul G20. Declarație a Comisiei. Summitul G20 va avea loc pe 11-12 noiembrie și apoi vom mai asculta și o declarație a Comisiei referitoare la Consiliul European, prevăzut pe 28-29 octombrie. După care vom